amintesc că acordul Mercosur conține un capitol solid de comerț și dezvoltare durabilă la cele mai înalte standarde comparabile cu cele din alte acorduri moderne, cum ar fi acordul de liber schimb cu Japonia sau partea de comerț din acordul modernizat cu Mexicul. Acordul Mercosur conține un articol specific legat de schimbări climatice care angajează părțile să pună în aplicare acordul de la Paris. Sunt angajamente și pentru a combate despăduririle, <clears throat> inițiative din sectorul privat întăresc aceste angajamente de a nu <clears throat> aduce carne din zonele recent despădurite. Capitolul de comerț și dezvoltare durabilă include angajamente legate de gestionarea durabilă a pădurilor. Garantează inițiativele relevante privind agricultura durabilă, ceea ce includ acțiuni pentru zero despădurire în ce privește agricultura, un maratoriu cu privire la soia din Brazil pentru a preveni extinderea culturilor de soia în zonele împădurite. Capitolul de comerț și dezvoltare durau include și articole tematice legate de aspecte legate de comerț pentru resurse naturale, biodiversitate, păduri, pescuit, inclusiv combaterea <clears throat> despăduririlor uh, ilegale. Trebuie să contribuie activ să ne angajăm cu țările Mercosur în ce privește dezvoltarea durabilă. Există diverse domenii de potențială colaborare pentru a asigura că sprijinul pentru comerț duce la agenda de dezvoltare durabilă și organizațiile societății civile joacă un rol activ pentru a supraveghea implementarea acordului, inclusiv orice preocupări de mediu. În fine, doamnă președinte, capitolul prin comerțul și dezvoltarea durabilă are caracter pe deplin uh, obligatoriu legal, poate fi aplicat, se supune unei proceduri uh, de soluționare litigilor. <clears throat> Uh, sunt consulte guvernamentale prevăzute dacă nu există un acord. Dacă nu se rezolvă, atunci un panel independent de experți poate fi solicitat să examineze problema și să facă recomandări. Rapoartele și recomandările trebuie să aibă caracter public pentru a putea fi <clears throat> urmărite de factorii de interes și instituțiile relevante ale celor două părți. Știu că mulți dintre dumneavoastră veți depune eforturi pentru o executare a unui mecanism mai puternic, chiar și cu sancțiuni. Această chestiune a fost discutată în Parlament ca și la Consiliu. Pe această bază, Comisia are un plan în 15 puncte pentru ca aceste capitole de dezvoltare durabilă să fie mai robuste și mai eficace după cum s-a arătat, situația cu soluționarea litigilor cu Corea nu sunt doar vorbe goale. Ce s-a obținut de la Mercosur în ce privește angajamentele de mediu și durabilitate, rezultatul unor negocieri îndelungate, dificile, aceste angajamente sunt o provocare pentru țările Mercosur, dar sunt gata să și le asume. Putem fi încrezători că un acord cu Mercosur care contribuie la comerț durabil cu regiunea, inclusiv uh, angajamente obligatorii din partea țărilor Mercosur să aplice acordul de la Paris. Prin clima o să dea UE pârghile necesare să urmărească planul ambițios și obiectivele durabile legate de mediu și clima. Incendiile recente de păduri din Amazon sunt provocări pentru durabilitate cu care se confruntă zona Mercosur. Dar, doamna președinte, sunt convinsă că doar lucrând împreună cu Mercosur vom putea obține schimbările și transformările globale pe care ni le dorim atât de mult și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim, domnule ministru. Acum are cuvântul domnul comisar Hogan. Uh, mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte, stimați membri, mă bucur că am ocazia de a contribui la această dezbatere. Salut uh, posibilitatea de a participa la o, deschi- la o dezbatere care prezintă o inițiativă importantă a Comisiei von der Leyen, Pactul Ecologic European și un element important al politicii comerciale, acordul UE-Mercosur. Pactul Ecologic European pe care președinta von der Leyen l-a prezentat săptămâna trecută în această instituție este o nouă strategie de creștere pentru Uniunea Europeană, o șansă pentru a îmbunătăți bunăstarea și creșterea economică a cetățenilor noștri urmărește ca Uniunea Europeană să devină neutră de punct de vedere al emisiilor până în 2050, să se reducă emisiile, să protejăm mediul înconjurător, animalele sălbatice și să creăm noi po- posibilități economice pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Va trebui să facem uh, modificări importante în ce privește economia, mixul energetic, modelele de producție și consum. Este evident că și politicile comerciale vor trebui să joace un rol. Ne vom asigura că acest lucru se va face la nivel uh, multilateral, bilateral și al Uniunii. Vom adapta acordurile comerciale existente la OMC, cât și acordurile bilaterale, precum acordul de asociere UE-Mercosur. Cred că acest acord poate să-și aducă aportul la atingerea obiectivelor Pactului Ecologic European din mai multe perspective și spun acest lucru uh, ca cineva care a participat la negocieri. După cum se întâmplă cu acordurile, după cum s-a întâmplat deja recent cu acordurile comerciale ale Uniunii, va include un uh, capitol uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor în temelul acordului de la Paris. În acest fel vom uh, colabora cu țările din uh, Mercosur pentru a atinge acest, uh, aceste obiective până în 2030. De pildă, prevede ca Brazilia să nu mai facă defrișări legale în Amazonia, să replanteze sute de hectare de păduri și să elimine practicile forestiere ilegale. Iată ce prevede acest acord. Pactul pentru um, capitolul privind sustenabilitatea comercială include, printre altele, un comportament, uh, dispoziții privind un comportament etic um, în ceea ce privește um, domeniul economic. Este important ca măsurile și legislația să se bazeze pe principiul precauției. Acest lucru se prevede în mod explicit pentru prima dată într-un acord comercial cu un bloc comercial exportator. Acordul va permite asigurarea sănătății cetățenilor noștri și a standardelor noastre înalte în ceea ce privește siguranța alimentară. Acordul de cooperare prevede cooperare în temeiul acordului de cooperare ONU iar acordul de la Paris prevede de asemenea cooperarea în vederea reducerilor uh, emisiilor de gaze cu efect de seră. Vom coopera de asemenea în ceea ce privește domenii precum uh, oceanele, energia. Avem în, același, în acest fel instrumente pe care Uniunea Europeană nu le are astăzi la dispoziție iar acordul Mercosur contribuie la atingerea obiectivelor pactului ecologic și din multe alte privințe. Va fi mult mai ușor să oferim servicii de mediu, de pildă. Acordul va permite reducerea amprentei de carbon a producției Mercosur. Se, va încuraja, se vor încuraja achizițiile publice ecologice și practici ecologice în achizițiile publice. Cadrele de respectare privind uh, drepturile de proprietate intelectuală vor asigura un transfer de tehnologie ecologică, ca să nu mai uităm de avantajele unei participări sporite a societății civile în ceea ce privește punerea în aplicate în aplicarea acestor dispoziții. În acest fel, societatea civilă din țările terțe va putea să, trage, să tragă la răspundere guvernul, uh, așa cum se întâmplă și în Uniunea Europeană. Ca de obicei, punerea în aplicare joacă un rol fundamental și trebuie să fim uh, mult mai ferm în ceea ce privește politica privind soluționarea disputelor comerciale, în linie cu cele stabilite în februarie 2018. Poți asigura acest Parlament că, în continuare, Comisia va rămâne vigilentă în asigurarea acestei sarcini. După cum știți, Comisia va desemna în curând un um, ofițer șef pentru aplicarea politicii comerciale va fi fundamental nu doar în ceea ce privește accesul pe piață, ci și în ceea ce privește aspectele durabile asociate comerțului de care suntem cu toții conștienți um, în ceea ce privește necesitatea lor. Uniunea Europeană Așadar, va putea conta pe acordul Mercosur ca acesta să sprijine pactul ecologic european din mai multe privințe. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele grupurilor politice, în numele grupului um, PPE, are cuvântul domnul Zimon. Două minute. Frau Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Verzi se întreabă dacă acordul Mercosur este unul compatibil cu pactul ecologic european. Răspunsul clar e da, ba mai mult. Mercosur reprezintă o contribuție fundamentală la pactul ecologic european. După cum spunea domnul comisar Hogan mai devreme, este un pas fundamental în istorie pentru că avem, după cum spunea domnul comisar, pentru prima dată un mecanism de punere în aplicare în acord, într-un acord multilateral în ceea ce privește standardele sociale și de mediu. Vom crea așadar un standard pe care nu l-am fi avut fără acord, fără Mercosur. Iată de ce ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă dacă nu vom semna acest acord, dacă nu vom fi de acord cu el, bineînțeles, și atunci um, se va face comerț doar fără reguli și fără standarde. În acest fel facem trecerea de la un comerț liber, nereglementat, la un comerț echitabil bazat pe reguli. Doriți oare, într-adevăr, să refuzați această posibilitate încă de la bun început, fără a dezbate, fără a cunoaște uh, detaliile. Am văzut doar în vară Deja înainte de trecere, de intrarea în vigoare, acordul uh, a creat presiune politică pentru uh, combaterea incendiilor din Amazonia și a protejat în acest fel mediul înconjurător. Acest lucru însă nu se vede, ne limităm doar pe circul politic. Da, subinarea economiei, uh, distrugerea mediului, nimic nu s-a întâmplat. Iată de ce a venit în sfârșit vremea ca um, majoretele acestei campanii de teroare să-și ceară scuze în loc să răspundească adevăruri, uh, jumătăți de adevăruri uh, împotriva acestui acord. Dacă vrem să avem în continuare o politică climatică, trebuie nu doar să facem un pas înainte, ci să ne asigurăm că și restul lumii dă curs standardelor noastre. Iată de ce acest acord este un pas atât de important pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, are cuvântul pentru două minute doamna Van Brent. Very much, dear colleagues. As been said before, you... Mulțumesc foarte mult. După cum s-a spus, suntem în pragul unei ere noi. We want to ensure a future that is... Uh, cu acest pact ecologic o să avem uh, ceva care să reziste la schimbările climatice. Săptămâna trecută, în același timp, a trebuit să facem față unui uh, rezultat nemulțumitor la COP de la Madrid. Să fim cinstiți, unii au fost parte a echipei de negociere care au dus la acest rezultat dezamăgitor, în special din cauza Braziliei. E vorba de păduri care pot fi exploatate. Acesta a fost mesajul lor s-ar putea spune mai clar, să spunem clar la începutul mandatului, e de neconceput ca agricultorii noștri, producătorii noștri să facă eforturi uriașe în acest pact ecologic și în același timp politicile comerciale să rămână la fel cum sunt acum. Nu putem să ne deschidem piețele. Aceste țări care în același timp încearcă să profite de pe urma concurenței sociale și de mediu într-o cursă în jos Vreau să spun limpede și vă spun asta, domnule comisar, v-am spus și oficial așa cum vă spun oficial. Nu cred că azi e o majoritate în Parlament care să accepte un acord de liber schimb cu Mercosur. Nu o să reziste în forma actuală. N-am nicio dovadă în acest sens, dar am ceva experiență în acest Parlament. Deci vreau să subliniez ce e important pentru S și D în anul care vine. În primul rând, vrem ca brazilienii toate țările Mercosur, dar în special Brazilia, să aibă o altă atitudine <clears throat> pe scena internațională. Dacă vor să fie partenerii noștri, atunci trebuie să fie parteneri și la măsuri împotriva schimbărilor climatice. În al doilea rând, vrem niște condiții prealabile pentru o ratificare. O schimbare în politici în Brazilia în ce privește zona Amazonului. Și în fine, dar nu mai puțin important, mă uit la uh, Consiliu, dar și la Comisie. Vreau să vă aduc aminte că noi, Parlamentul, avem o solicitare de mult timp ca aceste capitole să fie mult mai solide cu caracter obligatoriu, cu sancțiuni, pentru că altfel unde e scris acest capitol este inutil. Ar trebui să uh, folosim mai puține vorbe și mai multe acțiuni. Mulțumesc! Mulțumim acum din partea grupului Renew Europe, două minute. Domnul Canias. Mulțumesc, doamnă președinte. De ce dezbatem uh, astăzi compatibilitatea acordului cu Mercosurul, cu uh, Pactul Verde și nu toate acordurile comerciale pe care vrem să le ratificăm, pentru că această dezbatere pornește uh, de la un punct greșit căutam uh, un nou inamic și l-am găsit în uh, Mercosur. Așa spunea și domnul Jadot, cât se poate de clar. Când a pregătit, când a prezentat uh, acordul verde, doamna von der Leyen a spus că politica comercială poate servi ca bază de cooperare cu partenerii noștri în domeniul climei și a citat acordul de Paris ca fiind un bun punct de plecare. Acest capitol are un capitol dedicat dezvoltării durabile și protecției mediului, da. Spune că respectarea acordului la Paris este o parte obligatorie al uh, acordului, da. Au ratificat uh, părțile, țările Mercosur uh, acordul de la Paris și s-au angajat să-l respecte, da. Și atunci de ce criticăm atâta, de ce uh, exprimăm atâtea uh, viziuni apocaliptice? Dragi colegi, dacă vrem ca strategia climatică să aibă un impact global real, avem nevoie de parteneri care să ni se alăture. Acest lucru îl putem obține doar prin acorduri și acest acord este unul dintre cele mai moderne pe care le-am semnat pentru a atinge aceste obiective. Nu uh, prin demagogie și populism o să stingem incendii din pădurea amazoniană, ci prin angajamente, cooperare și acorduri pentru că acest acord merge cu mult uh, peste chestiunile comerciale. Este un acord între parteneri și aliați care împărtășesc democrația ca sistem politic, respectarea statului de drept și drepturilor omului și care cred într-un sistem multilateral bazat pe norme, state uh, înfrățite, care vor nu doar să facă comerț cu noi, ci să trăiască ca noi și cu noi. Acest acord trebuie să semneze acest acord uh, pentru a consolida acorduri, uh, relații comerciale care deja există. Valori comune uh, pe care le respectă acest acord nu sunt valori la care să putem renunța. Această dezbatere a fost promovată de cei care se opun oricărui tratat se um, lansează în tot felul de prostii climatice și critică fără să știe, folosind minciuni ca argumente. Acest acord are beneficii reale. Um, la întrebarea compatibilității putem răspunde cu un da hotărât. Mulțumesc acum în numele verzilor are cuvântul 3 minute doamna Cavazzini. Ja, die Kommission, die erklärt den Green Deal. Da, Comisia a declarat Pactul Ecologic European drept proiect central pentru următorii cinci ani și salut acest lucru, pentru că în acest fel Comisia reacționează nu doar la nimicitoare căliză climatică, ci la um, sutele de mii de persoane care ies uh, în stradă în Europa pentru a protesta. Președinta Comisiei von der Leyen spune însă și că până în 2050 Comisia, Uniunea Europeană va deveni neutră din punct de vedere al emisiilor și în acest sens sunt necesare schimbări în toate sectoarele economice. Dar vă întreb, cum uh, se potrivește această um, declarație a doamnei von der Leyen cu acordul Mercosur. Da, să luăm acordul Mercosur, pentru că, într-adevăr, uh, să vedem cum însoțește eforturile noastre. Va face ca importul de soia să devină mai ieftin, importul de etanol, de carne și toate acestea trebuie compensate cumva. 20% din uh, Amazonia a căzut deja victimă buldozerelor și incendiilor. Suprafețele defrișate s-au dublat în Brazilia în ultimii ani. Iar pe aceste suprafețe uh, defrișate se poate acum cultiva soia, etanol și crește carnea de vită. Ne îndreptăm înspre o criză ecologică, pentru că în curând pădurile tropicale vor, ajunge, vor depăși punctul de uh, imposibil fără întoarcere și noi ne apropiem tot așa, tot mai mult de colaps. Prin acest pact, Uniunea Europeană uh, nu face decât să ajungă la o înțelegere cu Bolsonaro, o înțelegere care sabotează acordul de la Paris și de la Madrid. Noi cerem Uniunii Europene să reducă importul de pesticide de, uh, și să protejeze pădurile tropicale. Dacă suntem într-adevăr serioși în ceea ce privește pactul ecologic european, trebuie să modificăm și politica noastră comercială, pentru că știm că acordurile comerciale uh, cioplesc în piatră drept o constituție viitoarele reguli ale comerțului. Dragi colegi și colegi, a venit momentul să schimbăm acazul. A venit vremea să cerem un alt acord cu Mercosur, pentru că avem nevoie de lanțuri de aprovizionare durabile și Comisia Europeană trebuie, într-adevăr, să vină cu o propunere legislativă în acest sens. Standardele de mediu trebuie să fie standarde care să poată fi atacate în justiție, nu doar vorbe goale. Iar produsele trebuie să poată fi diferențiate în funcție de bilanțul de carbon și de consumul de energie. Avem nevoie de un capitol durabil în toate acordurile um, comerciale. Nu avem nevoie însă de un acord Mercosur care să ducă la distrugerea pădurii din Amazonia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ID are cuvântul domnul Buhait pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Stimate colege și colegi, acordul cu Mercosur ar fi putut deveni o poveste de reușită. 35 de 35% importuri pe autove, taxe de import pe autovehicule pentru în Argentina, de pildă, au fost un obstacol enorm. Ar fi fost o șansă istorică și reacția branșei autovehiculelor a fost una favorabilă. După care, nu doar că dintr-o dată a apărut un nou candidat la președinția Comisiei, ci a, a apărut un pact ecologic european care pune sub semnul întrebării evoluția noastră economică. Pare că ne pregătim mai degrabă pentru o misiune pe lună. Ce vrem să exportăm, de fapt? În ceea ce privește infrastructura și puterea de cumpărare, țările din Mercosur nu sunt în măsură să utilizeze autovehiculele electrice, care acum sunt uh, promovate pe străzile europene sub uh, egida programului MOVE-E. Aceste țări nu pot să susțină propunerile incluse în pactul ecologic, în timp ce întreprinderile noastre încearcă să facă față deciziilor politice, fiind expuse pur și simplu pierderilor. Cum pot ele să-și caute acum parteneri noi? Derutați își caută uh, parteneri uh, care să nu fie um, convinși de ideologii greșite. Obiectivul de a ajunge pe lună îi convinsese și pe cei de pe misiunea Apollo 13, tocmai cum s-a întâmplat uh, acum și cu Pactul Ecologic European. După um, explozia unui tank de oxigen, um, echipajul misiunii Apollo 13 a fost expus dezastrului. Exact același lucru se, implic, se aplică și cu pactul ecologic. Însă ceea ce privește accesul pe piață nu poate fi vorba de ideologie. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, are un cuvântul pentru minut și jumătate domnul Bourgeois. Uh, Stimați colegi, această Comisie Europeană vrea să fie una geopolitică, crearea de bunăstare, lupta împotriva schimbărilor climatice și vrea de asemenea să se orienteze spre tot felul de parteneri de pe Mapamond. Acordul Mercosur e un răspuns la aceste ambiții. Consolidat uh, cu America Latina, aceste legături vor permite întreprinderilor să aibă acces preferențial la o piață care până acum era relativ închisă, cu un potențial de creștere sau de creare de locuri de muncă în Uniunea Europeană, dar și în țările partenere. Acest acord implică o componentă importantă de durabilitate Acordul de la Paris reprezintă un element esențial. Sunt măsuri împotriva unor uh, despăduriri, posibilități de reîmpădurire pe baza principiului precauție și țările partenere trebuie să țină cont de standarde în acordurile lor comerciale. Standarde care sunt în vigoare în Uniunea Europeană. Cred că acest sistem uh, este concret, implică un dialog, îmbunătățește situația și e mult mai interesant decât mecanismul de sancțiuni care nu poate fi acceptat de parteneri. Avem tocmai parteneri cu care trebuie să întamăm un dialog și aceasta e concluzia, dragi colegi. Cred că trebuie să insistăm pe acest acord care va fi favorabil pentru parteneri și pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim din partea grupului GUE Angel, un minut și jumătate, domnul Scholz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi și colegi, de 20 de ani discutăm, se tot negociază acest acord între UE și Mercosur. Rezultatul dezamăgește Consiliul a acordat un uh, mandat uh, foarte general Comisiei Europene, fără participarea Parlamentului, care s-a transformat într-un, uh, într-o undă verde pentru negocieri neoliberale. Discutăm despre capitolul referitor la sustenabilitate, despre protejarea standardelor de mediu și sociale drept precondiții pentru dezvoltarea economică și socială. La câteva zile după Concluzia dezamăgitoare a conferinței părților de la, Paris, de la Madrid s-a anunțat uh, pactul ecologic european. Ne poate ajuta acesta să ne atingem obiectivele? Nu. Doar un exemplu, pentru că nu avem timp. Obiectivul 13, țara cu cele mai mari păduri uh, virgine din, uh, de pe glob, ignoră aceste obiective, așa cum face de altfel și Uniunea Europeană cu țările sale membre. Acordul Mecosur um, se supune logicii pieței pentru că în continuare se vor defrișa păduri de dragul agricultorii, agriculturii. Pactul ecologic european nu va contribui la păstrarea biodiversității. Acest lucru e clar. Dacă Comisia vrea într-adevăr să pună în centrul activității sale aceste inițiative ecologice, trebuie să existe inițiative cu caracter obligatoriu. Acest lucru lipsește. Același lucru se aplică și Um, acordurilor în ce privește sustenabilitatea, pentru că dacă Mercosur și Pactul Ecologic European trebuie, dacă e să ajungă la o compatibilitate, nu se poate decât dacă punem capăt actualului acord Mercosur. mulțumesc în ceea ce privește membrii neafiliați. Are cuvântul doamna Beghin pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, 900 60.000 de hectare de pădure au dispărut în 2009, ca și cum o treime din uh, Belgia ar fi ars în câteva luni. Nu știu despre ce alte probe mai avem nevoie pentru ca în acest fel să înțelegem că acordul cu țările din America Latină va avea un impact negativ asupra mediului înconjurător. Incendiile pe care le-am văzut în această vară continuă, menite să creeze noi suprafețe pentru agricultură, mai ales pentru pășuni. Sunt răspunzătoare de 80% din defrișările din Amazonia. Însă defrișarea nu e singura problemă ecologică din acord. Știm foarte bine că nu există limite sau sancțiuni specifice în ceea ce privește folosirea pesticidelor, mai ales în Argentina și Uruguay, ca să nu mai vorbim de proasta gestiune a resurselor hidrice, cum se întâmplă în Paraguay și Uruguay. După părerea dumneavoastră, dacă acestea sunt promisiunile, ce efecte ar putea să aibă un acord elaborat pentru a putea permite un export suplimentar de carne și produse agricole înspre Europa? Ce le mai putem spune producătorilor noștri pe care îi obligăm să respecte standarde deosebit de exigente când concurenții lor nu trebuie să respecte nici măcar una din aceste obligații? La ce bun să limităm emisiile din uh, Europa când uh, incendiile din Amazon au produs 140 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon într-o singură vară. Amazonul este plămânul nostru și noi, înainte de toate, trebuie să-l protejăm. Da, e adevărat, comerțul global e atacat și Europa trebuie să reacționeze încheiând noi acorduri, însă uh, Având în vedere forma actuală a acordului, noi nu suntem de acord. Vrem mai multe garanții pentru agricultorii europeni, un plan de măsuri care să protejeze Amazonia, cu sancțiuni țintite. Este important, este fundamental pentru că America Latină este un partener strategic pentru Uniunea Europeană, dar nu putem face acest lucru pe spezele cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum pentru minut și jumătate are cuvântul doamna Măghenes. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar Hogan, cu noul uh, portofoliu de comerț. Uh, cred că ați căzut din lac în puț, pentru că nu ați nimerit portofolii foarte ușoare. Vorbim în la Parlament despre două chestiuni care trebuie să se materializeze. Un acord um, care uh, a fost uh, încheiat, însă nu uh, semnat. Și altul este un titlu cu trei cuvinte, dar care încă nu înseamnă nimic. Um, la momentul în care predecesor, predecesorul dumneavoastră um, ocupa locul, fermierii irlandezi, irlandezi erau foarte preocupați. Deci cred că um, puteți înțelege preocuparea. Aș vrea să îmi spuneți ceva liniștitor. Să-mi spuneți care credeți că va fi impactul acestui um, acord asupra Europei. Um, va exista suficientă producție în Europa care să satisfacă cerințele în baza acestui acord? și dacă acest lucru este bun sau rău pentru Europa. Am vorbit despre polenizatori și restaurarea statutului acestora, am vorbit despre pesticide, despre cum am făcut noi presiune pentru a scădea cantitatea de pesticide folosite, dar avem și colegi care vor să le elimine de tot. În ceea ce privește uh, Mercosurul, am discutat mult uh, despre lipsa controlului și adesea mi s-a spus că există de fapt echivalență. Există într-adevăr echivalență cum um, putem uh, garanta modul în care acest acord va afecta mediul, așa cum ați spus dumneavoastră foarte frumos în discursul dumneavoastră, cum ne putem asigura că acest acord este implementat cu adevărat în statele Mercosur? Mulțumesc. Are acum cuvântul pentru două minute domnul Lange. Mulțumesc, doamnă președinte. Avantajul dezbaterii este că acordul Mercosur nu e încă finalizat ne gândim că poate va fi semnat în 2021. Așa asta înseamnă că, bineînțeles, că avem timp pentru a dezvolta ulterior acordul și cred că trebuie să facem acest lucru pentru că au mai rămas anumite lucruri neclarificate. Există, într-adevăr, un capitol privind durabilitatea unde punerea în aplicare, s-a solicitat punerea în aplicare a obiectivelor acordului de la Paris, se cere o politică silvică durabilă și, uh, de asemenea, respectarea normelor internaționale în ceea ce privește protecția lucrătorilor. Pe de altă parte, însă, constatăm că se înregistrează cu președintele Bolsonaro 60% mai multe defrișări în Amazon. Uh, să folosesc pesticide care nu sunt permise în Europa. Că popoarele indigene nu mai au asigurată prin lege proprietatea terenurilor. Ca să nu mai vorbim de încălcarea normelor Organizației Internaționale a Muncii din 98 și 87. Iată de ce, după părerea noastră, trebuie să punem accentul pe trei lucruri. Înainte de tot avem nevoie de un sistem de monitorizare. Trebuie să ne asigurăm că nu, um, a, nu intră în Uniunea Europeană produse care provin din regiuni defrișate ilegal. Nu e de ajuns o etichetă fără control. În al doilea rând, intențiile bune de la capitolul sustenabilitate trebuie să se traducă în pași concreți. Cum se va pune în aplicare, în practică, politica silvică durabilă? Cum se vor asigura drepturile lucrătorilor? Și în al treilea rând avem nevoie de un mecanism uh, de execuție care într-adevăr uh, intervine și sancționează. Până acum uh, nu avem un mecanism care să poată sancționa. E un tigru fără dinți, ori noi avem nevoie de un tigru care să poată mușca. Thank you very much. Now for... Mulțumesc foarte mult. Acum, pentru un minut și jumătate, doamna Calsbru, vă rog. Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Incendiile din pădurile din zona Amazonului în această vară și uneori retorica reprobabilă a conducerii braziliene despre climă au preocupat au stârnit multă îngrijorare în ce privește acordul Mercosur, dar să respirăm și apoi să ne uităm la fapte. Acordul Mercosur are deja trimiteri obligatorii la acordul de la Paris. Acest acord ar putea face acordul de la Paris și mai eficace, nu mai puțin eficace, pentru că ar ancora angajamentele în comerț uh, reciproc avantajos măsuri ambițioase sunt într-adevăr necesare pentru a salva clima. Respectarea angajamentelor de la Paris ar fi cu totul imposibilă dacă n-am face împreună aceste lucruri. Acordul de liber schimb între UE și Mercosur ne dă o șansă unică de a coopera, de a exercita presiune și a crea stimulente pentru toți partenerii să-și asume responsabilitatea capitole obligatorii legate de durabilitate, iată forma cea mai eficace de cooperare internațională pentru a folosi politica comercială ca instrument de a salva clima, nu de a trata ca dușman al climei. Acest acord ar face comerțul mai durabil într-un cadru legal mai bun. Este o șansă pe care nu o putem refuza. Vă mulțumesc. Mulțumim. Acum un minut. Doamna Brigmont. Mulțumesc. Acordul Mercosur-UE este compatibil cu ambițiile Pactului Verde? Da, ne asigură Comisia Europeană, toate trebuie să fie compatibile cu acordul la Paris. Dar cum putem reuși uh, să eliminăm complet emisiile de carbon până în 2050 uh, dacă de 20 de ani uh, acordul cu Mercosurul va dubla emisiile de CO2? se vor genera um, emisii egale cu emisiile uh, generate anual la Bruxelles în primul an al acordului Mercosur. Nu, acordul UE-Mercosur nu garantează faptul că Brazilia va respecta acordul la Paris așa cum pretinde Comisia. Toate sectoarele trebuie să contribuie la tranziția economică și socială. Modelul agricol, politica comercială uh, nu ne vor permite să atingem obiectivele Pactului Verde dacă nu sunt cu adevărat reformate. Acordul UE-Mercosur este un test al credibilității Pactului Verde. Dacă uh, ratificăm acest tratat, uh, distrugem șansele de reușită ale acordului verde. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Madison. I'm sure. Mulțumesc, domnule președinte, acesta va duce la exportul de produse fabricate în Uniunea Europeană, nu va avea același efect asupra sectorului agricol, care deja se confruntă cu o criză deosebită. În plus, contribuie și la criza economică de multe țări, inclusiv în Estonia. schimbările climatice. Miliarde de euro se vor cheltui pentru a transforma societatea pentru a realiza neutralitatea până în 2050, în timp ce China și India nu fac astfel de lucruri și își dezvoltă economiile în continuare. Acest acord ecologic va reprezenta costuri uriașe pentru membrii cei mai valoroși ai societății, agricultorii. Pe lângă efectul pe care le va avea pactul ecologic asupra agriculturii, va afecta negativ țările care se bazează pe carburanți fosili pentru aprovizionarea de energie, ca rezultat pe lucrătorii care câștigă traiul din aceste sectoare. Să luăm din nou exemplul Estoniei. Țara mea este autosuficientă în ce privește aprovizionarea cu energie, dar se bazează mult pe rezervele de <clears throat> țiței din șisturi prin pactul ecologic, Estonia va trebui să depină de alte țări, ceea ce va submina competitivitatea țării și mai mult independența și suveranitatea. Alternativa pentru carburanții fosili urma să se găsească în biocarburanți. Cu toate acestea, conform unor constatări recente, biocarburanții nu sunt soluția pentru foamete, dezastre de mediu sau orice altceva. De fapt, probabil o să înrăutățească și mai mult lucrurile. Iată motivul care e legat de fizică. Cantitățile de biocarburanți necesare pentru a genera aprovizionarea necesară cu energie creează și mai multe gaze cu efect de sene în atmosferă. Deci irosim energie ca să producem energie. În plus, culturile și terenurile care au fi putut folosite pentru a produce alimente vor fi utilizate pentru energie. În loc să ne batem capul despre compatibilitatea acordului Mercosur cu pactul ecologic, reprezentanții cetățenilor europene ar trebui mai degrabă să se preocupe de efectul, efectul devastator al acestor inițiative asupra agricultorilor și cetățenilor europeni în general. Vă mulțumesc! Mulțumim. Urmează un minut, doamna Aguilar. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. În Europa, la ora actuală, e la modă un discurs uh, care se tot repetă foarte frumos referitor la pactul ecologic, dar care arată deja că în timp ce se adaugă obligații pentru agricultorii noștri, scad uh, cerințele pentru produsele importante, importate. Problema e că aceste produse importate și ale noastre concurează pe o piață globală, dar nu respectând aceleași reguli. În timp ce în Uniunea Europeană există tot mai multe reguli ecologice, în Mercosur se permite folosirea antibioticelor cu hormon de creștere și soia modificată genetică, genetic. Iată de ce trebuie să reamintim aici normele complicate Uh, și deosebit de stricte aplicate agricultorilor europeni în ceea ce privește domeniul fitosanitar și creșterea animalelor. Capitolul referitor la sustenabilitate din acordul comer- comercial Mercosur e, uh, se reduce pur și simplu la niște declarații de intenție care contrastează profund cu practicile din țările Mercosur, care pun în pericol nu doar agricultura care deja a avut de suferit în uh, Uniunea Europeană, ci uh, face ridicolă uh, toată această discuție referitoare la sustenabilitatea și pactul ecologic. Mulțumesc, domnul Morel, pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem întrebați dacă acordul verde european este compatibil cu acordul cu Mercosur. Din punctul meu de vedere, răspunsul este evident nu. Și sunt de-a dreptul siderat, dar aproape la nivel admirativ, pentru colegii de dreapta care ne explică entuziaști că, mulțumit acestui acord, domnul Bolsonaro o să se transforme miraculos într-un uh, protector al mediului și al popoarelor autohtone indigene. Dragi colegi, nu se va întâmpla așa. În primul rând, acest acord nu este compatibil pentru că doar uh, uh creșterea uh, cotelor de export la soia, etanol, vită și uh, Uh, zahăr înseamnă 9 milioane de tone în plus de gaze uh, cu efect de seră. Bolsonaro reprezintă marile afaceri uh, și um, este responsabil de foarte multe incendii generate anul acesta. Acest acord va expune Europa la produse tot mai periculoase. Am văzut care a fost rezultatul COP25 din Madrid Brazilia și alte țări au uh, contestat uh, modul în care europenii au protejat, au apărat principiul precauției. Să nu fim naivi dar și măcar să nu fim ipocriți. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Singici, un minut și jumătate. Hvala vam. se mijenja jako i brzo. Mulțumesc. Lumea se schimbă foarte rapid. Politicile bazate pe violență nu au cum să reușească. Extremismul legat sau condițiile climatice extreme despre care am auzit, cel puțin la Comisia Envi, S-a spus că situațiile extreme climatice se întâmplă odată la 100 de ani, dar acum se pot întâmpla în fiecare an. Din 1970 până în prezent am distrus 60% din animalele de pe pământ. Am distrus și foarte multe insecte, după cum am discutat și ieri. Până când vom continua să fim la fel de aroganți? Când vom începe să respectăm mediul înconjurător? La începutul secolului al XXI-lea n-ar trebui să ne bazăm pe politicile din secolele 20 sau 19 în ce privește comerțul și creșterea. Trebuie să apărăm uh, pădurile tropicale din zona Amazonului. Să ne opunem hedonismului, să ne opunem violenței. Se fac atâtea eforturi pentru a purta războaie ar trebui să punem capăt acestora. Ar trebui să avem o abordare mai profundă. Nici o politică să nu se bazeze pe agresiune, pentru că nu poate supraviețui. Acum, domnul Garcia Margaio, un minut și jumătate. Gracias, presidente. Aquí parece que estamos en Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că avem uh, o dilemă. Fie facem liber schimb, fie protejăm uh, mediul înconjurător. Ultraliberalii cred că schimbările climatice nu sunt adevărate sau că schimbările climatice nu, este datorat, uh, nu sunt datorate acțiunilor um, omului. Prin urmare, orice acord de liber schimb, cu precauții sau nu, este binevenit. Verzii de manual consideră că orice uh, acord comercial este uh, de fapt o scuză pentru ca oamenii să facă ce doresc fără să se gândească la mediu și se dă ca exemplu evident Bolsonaro. Din punctul meu de vedere, insist, dilema este falsă. Noi trebuie să armonizăm protecția mediului înconjurător cu deschiderea frontierelor adică să încercăm să facem dezvoltare durabilă. Acordul, din punctul meu de vedere, face lucrurile bine. Acordul spune că, se respectă, că trebuie să se respecte toate acordurile uh, referitoare la mediu, că trebuie să fie pus în aplicare acordul de la Paris care condamnă uh, defrișările ilegale și obligă statele membre să reîmpădurească într-un procent important. Obligă să existe responsabilitate uh, socială a companiilor să se um, respecte anumite reguli în soluționarea litigilor și se um, asigură norme foarte clare de securitate alimentară. Grupul meu este pentru acordul cu Mercosur, uh, având convingerea că acest acord va respecta angajamentele care trebuie să fie onorate în cadrul în pactului verde pentru protecția mediului înconjurător. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Guteland, două minute. O vom aștepta. The floor is yours, please. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru întârziere. Dragi colegi, Pactul Ecologic European trebuie în sfârșit să reflecte o strategie și o abordare de ansamblu care să arate că ne schimbăm tactica. Pactul ecologic european va schimba regulile jocului. Am alergat uh, și am venit cât se poate de repede pentru că nu vreau să pierd această dezbatere. Avem așteptări uh, cât se poate de mari din partea comisiei. Ne-am dorit ca comisia să facă tot ce îi stă în putință pentru a arăta că va adopta măsuri solide, puternice în favoarea unei politici uh, holistice. Ne dorim de asemenea ca Comisia să consolideze textele legislative deja în vigoare. Pentru noi, socialdemocrați, este foarte important să vedem o schimbare în Europa și ne punem de asemenea speranțele în acei tineri care au ieșit uh, în străzi, care cer o schimbare, din partea Europei arată că doresc această schimbare. Pactul ecologic dovedește că suntem serioși când vorbim de un viitor durabil. Am felicitat Comisia Europeană, dar vreau de asemenea să reamintesc că Pactul Ecologic European are un caracter obligatoriu. Nu se limitează doar uh, la um, un covor roșu sau mai degrabă covor verde pe care îl vom întinde. E necesar un dialog uh, permanent cu, partener, cu Parlamentul. În ceea ce ne privește, cred că există mai multe elemente pe care trebuie să le analizăm mai în amănunt. Trebuie să avem grijă ca munca noastră să fie corectă și echitabilă. Trebuie să dovedim și să arătăm că noi uh, factorii de decizie politică ne putem arăta, ne putem asuma răspunderea și Glasgow va reprezenta un pas înainte. Pactul ecologic european nu poate fi uh, propulsat singur. Iată de ce e important să facem eforturi până la întâlnirea de la Glasgow. Este important ca toate statele membre să își intensifice eforturile pentru a respecta angajamentele și trebuie să folosim acordurile comerciale mult mai strategic. Mulțumesc pentru un minut, doamna Rafaela, vă rog. Domnule uh, comisar, ultimele evoluții de la OMC au arătat cât de valoros este faptul că Europa are o rețea tot mai extinsă de parteneriate cu state terțe. Nu trebuie să fii geniu ca să vezi cât este de bine să ai relații uh, uh, comerciale bune cu Canada, Japonia, Singapore și mulți alții, pentru că pe măsură ce alții distrug ce s-a construit timp de zeci de ani. Uh, haideți să facem aceste acorduri cât pot să fie ele de bune, bazate pe valorile noastre și cu respectarea mediului înconjurător. Cum se va asigura Comisia că țările Mercosur vor respecta acordul de la Paris? Și dacă nu, care vor fi consecințele? Europa a fost uh, în cea mai bună formă când și-a folosit puterea economică pentru a face bine în lume cu alte instrumente și cu o aplicare mai eficientă, așa cum uh, se subliniază prin pactul ecologic, putem face pași în direcția cea bună. De aceea fac apel la Comisie să implementeze uh, regulamentul cherestelei cât mai repede pentru a salva uh, pădurile tropicale, Amazonia, Um, care sunt ecosistemul uh, crucial pentru uh, planetă și uh, pentru a proteja popoarele indigene care își văd drepturile fundamentale amenințate. Mulțumesc foarte mult, doamna Ceaunț, are cuvântul un minut. Thank you. Mulțumesc. O întrebare esențială e legată de coerență. Politica noastră comercială e coerentă cu obiectivele de mediu sau de climă în legătură cu acordul Mercosur? Răspunsul e clar negativ. E adevărat că comerțul poate fi benefic pentru ambele părți. Orice copil poate să vă spună asta, care schimbă cărți la joacă. Dar nu orice comerț e și comerț bun. Deci comerțul liber are costuri sociale și ecologice ascunse. Plătim prețul distrugerii pădurilor și schimbărilor climatice. Le exportăm mai multe automobile pentru <clears throat> carburanți fosili, pentru mai multe carne de vită din uh, zona Amazonului nu are niciun sens. Doamna ministru Tupulainen, domnule comisar Hogan, ați menționat capitolul TFI. Domnule, doamna ministru a spus că e robust. Eu aș face un joc de cuvinte engleză, e mai degrabă de doi bani. Nu e robust, ci e rubbish. Nu e nimic în acel capitol care să ducă la un scenariu favorabil. Domnule comisar, v-ați referit la angajamente din articolul 1, dar n-ar putea fi mai clar că președintele Bolsonaro, de fapt, este un om care îi se fâlfâie de climă și mediu. A fost clar și la COP25 săptămâna trecută. Unii colegi din Parlament au pretins că vom avea mai multe pârghii la îndemână cu acest acord. Nu e nicio dovadă în acest sens. Trebuie înainte de a semna să avem dovezi ce schimbări concrete, ce îmbunătățiri. Dovezi și din partea noastră că politica comercială e compatibilă cu obiectivele de climă și biodiversitate. Fac un apel să vegheți, vegheați în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim. Acum două minute, domnul Lancini. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul de liber schimb UE-Mercosur este cel mai mare acord comercial pe care ar putea să-l încheie Uniunea Europeană. S-ar forma o piață de 780 de milioane de oameni. În ciuda acestei premize, astăzi ne întrebăm dacă acorduri comerciale cu restul lumii, inclusiv cu Vietnamul, de pildă, sunt compatibile cu standardele noastre de mediu, sociale și de ocupare a forței de muncă. Pentru că aici sunt protejate interese specifice, fără a cere o reciprocitate reală, sacrificând adesea protecția drepturilor omului și defavorizând anumite sectoare în defavoarea altora. În ciuda intervenției comisiei care a vorbit de o monitorizare riguroasă. Există în continuare, în continuare numeroase îngrijorări, ca să nu mai vorbim de scandalul legat de carnea deteriorată. Rămâne și schimbul de informații cu țările Mercosur, ca să nu mai vorbim de respectarea normelor, pentru că acolo nu se respectă aceleași norme care se respectă în Uniunea Europeană. Se folosesc pesticide cu substanțe interzise în Uniunea Europeană um, se ajung la scandaluri alimentare, precum cel înregistrat în 2018 în Italia, ca să nu mai vorbim de zahăr, orez și citrice. Există temeri în ceea ce privește anumite probleme fitosanitare legate de prezența anumitor paraziți din America de Sud. Se pare că Incendiile din Amazon au alimentat mai degrabă polemica politică cu Brazilia, mai degrabă decât promovarea unui pact ecologic european. La capitolul ecologic, aceste acorduri uh, par mai degrabă că au deficiențe, pentru că nu se face nimic pentru a îmbunătăți standardele de mediu ale țărilor partenere. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie într-adevăr cea care apără atât de lăudatele principii pentru protecția oceanelor, mărilor, mediului înconjurător, de ce nu se întreabă um, și nu cere țărilor cu care încheiem aceste tratate de liber schimb să nu mai folosească produse plastice de unică folosință? De ce în cele din urmă factura o plătesc cetățenii și întreprinderile europene? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, timp de un minut, domnul uh, Ruisen. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, astăzi în Olanda au loc uh, manifestații ale agricultorilor și înțeleg foarte bine pentru că uh, ei sunt uh, strânși cu ușa din cauza acumulării de reguli. În plus, prețurile scad în continuare. De altfel, colegul dumneavoastră, domnul Timmermans, i-a calificat drept persoane care uh, au niște uh, concepții retrograde. Cum adică retrograde? Pentru că Europa merge înainte importante și asta Comisia trebuie să o știe. Și dacă mă uit la pactul ecologic, văd foarte multe ambiții, ambiții uh, ridicate, dar nu văd și realism. Văd niște obiective frumoase, dar niciun mijloc pentru realizarea acestor obiective. Și de ce? Pentru că Acceptarea de noi produse fitosanitare mai verzi, mai verzi, mai ecologice durează foarte mult timp și pe de altă parte există importuri uh, de produse ieftine din Mercosur care se supun altor norme. Situația trebuie să se schimbe. Iar eu cer uh, să fim mândri de ceea ce am reușit să facem, să fim mândri de realism și să fie egalitate între toți actorii. Doar așa putem să lucrăm împreună și doar așa putem să obținem durabilitatea. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, un minut, domnul Urban Crespo, vă rog. Grafia. Mulțumesc, doamna președinte. Bolsonaro a anunțat că Brazilia se va retrage din acordul de la Paris și că va continua să facă defrișări în Amazonia. Uniunea Europeană a anunțat că nu va semna acorduri comerciale cu țări care nu ratifică acordul de la Paris. Acum o săptămână Parlamentul a declarat că o emergență, o urgență climaterică, iar acum câteva zile Comisia a, pransat, a prezentat cu mare pompă pactul uh, european ecologic. Dar sunt doar vorbe când vorbim de comerțul în favoarea multinațională naționalelor. Uniunea Europeană negociază în continuare cu guvernul negaționist, misogin și de extremă dreapta lui Bolsonaro pentru a ajunge la un acord cu Mercosur. E un exemplu încă, un exemplu de ipocrizie. Declararea urgenței climatice e incompatibilă cu faptul că ducem la deforestări, la defrișări și va spori persecutarea de apărătorilor drepturilor omului din Brazil, așa cum s-a întâmplat astăzi și cum s-a arătat astăzi și au arătat finaliștii premiului Saharov. Dacă întrebarea este dacă există compatibilitate între acordul Mercosur cu noul pact ecologic european, răspunsul este nu suntem încă la momentul potrivit să schimbăm lucrurile și să aruncăm la gunoi acest acord. Mulțumesc!

Următorul vorbitor, domnul De Castro. Președinte, caro Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Hogan. Odată cu pactul ecologic, Uniunea Europeană vrea să semneze un nou pact cu cetățenii și consumatorii. Datorită strategiei de la fermă la furculiță, acest uh, pact poate fi consolidat pentru a îmbunătăți calitatea uh, Uh, produselor alimentare. Mă refer aici uh, la calitatea ingredientelor, la calitatea nutriției și la metode transparente de producție și agricole. Producătorii agricoli din Europa sunt dispuși să-și asume această provocare prin consolidarea metodelor noastre de producție, care deja sunt cele mai avansate din lume. Nu putem să îi lăsăm uh, singuri. Trebuie să le apreciem eforturile și să ne asigurăm că îi protejăm împotriva concurenței neloiale. Uh, din partea concurenților din țările terțe. Acesta este un obiectiv pe care nu îl putem ignora și nu putem să lăsăm uh, în acordul cu um, țările din Mercosur este vorba despre o diplomație ambițioasă, bazată pe reciprocitate în ceea ce privește standardele de producție între Uniunea Europeană și toți partenerii noștri comerciali. Doar așa putem să devenim o referință mondială în ceea ce privește definirea standardelor de protecție alimentară și agricole. Mulțumesc. Următorul vorbitor, timp de un minut, domnul Lockegard. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Mercosur Mercosur și acordul cu Mercosur ar fi în beneficiul nostru al tuturor. Deci trebuie să recunoaștem beneficiile, dar nu trebuie să fie un scop în sine. Trebuie să fie un scop pentru altceva. Trebuie să recunoaștem ce se întâmplă în Brazilia cu incendiile din Amazonia. Să trebuie să colaborăm ca să punem sub semnul întrebării chestiunile de climă. Profesorul Bolsonaro are nevoie de acest uh, acord mai mult decât oricine, are nevoie de el mai mult decât noi. S-ar putea să nu-l intereseze clima, dar îl interesează o economie puternică, deci ar fi o eroare politică uriașă dacă după 20 de ani de negociere pierdem acest uh, acord. Trebuie să facem acest lucru așa cum trebuie și cel mai bun lucru este să facem o tranziție verde, ecologice, să urmăm